iar uh, raportul domnului Berman va fi votat joi, începând la orele 12 și 20. Potrivit articolului 216 alineatul 4, vreau să vă spun că nu a cerut nimeni supunerea la vot a rectificativelor prezentate Iar ca atare ele sunt considerate adoptate. În ce privește recomandarea Comisiei uh, pentru protecția consumatorului de a nu face obiecție la regulamentul de pe 30 octombrie 2013 în ce privește condițiile de a uh, publicare pe un site internet a, un, uh, a unei declarații cu privire la niște produse din domeniul